OSCE care se va concretiza la Astana și Uniunea Europeană își va asuma răspunderile. Vă rog să fiți siguri de acest lucru. Mulțumesc, dragi colegi, aici se încheie dezbaterea. Vom vota rezoluția mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul lui Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra privind modificarea regulamentului numărul 539 per 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Îi urez bun venit, doamne comisar Malmström. Mă bucur că a venit la sesiunea noastră de miez de noapte și, fără alte adăugiri, dau cuvântul raportorului. Domnul Consuegra. Muchas gracias, señora comisaria. Saludo también. Mulțumesc, doamnă comisar. Aș vrea să urez bun venit uh, întregii noastre echipe. Regulamentul din 2001 uh, stabilește lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii Europene și lista țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Modificarea acestui regulament uh, urmărește trei obiective. Transferul Taiwanului pe lista pozitivă, transferul altor țări terțe Trinidad, eh, Taga, Tobago, Saint Lucia, San Vincent, Grenadine, Belize, Dominica, Grenada, insulele Marshall, Micronezia și Palau și situația insulelor Mariane de Nord. Situația acestor insule nu pune probleme pentru că cetățenii sunt resortisanți ai Statelor Unite. În ceea ce privește cererea de transfer a altor țări terțe, Comisia consideră că nu există uh, motive de a elimina obligativitatea vizelor și suntem de acord. În ceea ce privește Taiwanul, această insulă asiatică a traversat o evoluție democratică, socială și economică remarcabilă. Instituțiile democratice sunt uh, instituite din 1993 când s-au organizat primele alegeri prezidențiale directe. Președintele șeful guvernului, este ales uh, pentru un mandat de patru ani. Puterea legislativă este asigurată de un parlament, uh, un parlament ales. Taiwanul are unul dintre veniturile pe cap de locuitor printre cele mai mari din lume. Rata de șomajului era de 5,2% în um, în iunie 2010, în primul trimestru al anului 2010, creșterea economică era de 13,27%. În primul trimestru al, acestui, al acelui an, balanța comercială afișa uh, un excedent de 2100 um, de dolari. Taiwanul, din punct de vedere economic, se află pe locul 5 în lume cu un PIB cu un PIB de 379 miliarde de dolari. În uh, Taiwanul este o țară care până în 1960 depindea mai mult de exportul de produse de bază decât țări cum ar fi Kenya, Africa de Sud sau Libanul. La ora actuală, produsele fabricate în Taiwan reprezintă peste 97% din exporturi. Din motivele pe care le-am menționat, există o rată de imigrație netă în, uh, a Taiwanului de 0,15%, doar 0,15%. Riscul unui aflux de imigranți în Uniunea Europeană din această insulă asiatică este foarte scăzut. Între 2006 și 2008, doar 45 de imigranți ilegali au fost uh, recensați pe teritoriul Uniunii Europene. Pașapoartele electronice taiwaneze corespund normelor aviației civile și integrează toate dispozitivele de luptă împotriva falsului, falsurilor. Trebuie să analizăm și situația diasporei. E vorba despre persoane care au un pașaport um, um, care a fost um, acordat de autoritățile taiwaneze. Este logica Uniunea Europeană să aplice același criterii pe care le aplică Taiwanul. Taiwanul nu uh, solicită vize uh, decât uh, din partea Ciprului, Bulgaria și Uh, România, însă pe 11 noiembrie 2010 Adică mâine se va renunța la această obligativitate și respectarea acestui angajament este capitală și a fost comunicat acest lucru Comisiei, Consiliului și Parlamentului, precum și uh, țărilor uh, respective. Din toate aceste motive, domnule președinte, consider că trebuie să se acorde derogarea de la obligativitatea vizelor uh, Taiwanului, așa cum a făcut și Regatul Unit și Irlanda anul trecut. Mulțumesc. Domnul Covacec, un minut în numele AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamna comisar. Mă bucur că avem acest raport, fiindcă Situația în Taiwan este acum pozitivă și cadrul de cooperare economică este deja în picioare. Relațiile între Taiwan și Uniunea Europeană sunt și ele, au și ele o tendință pozitivă. Schimburile de afaceri și la nivel universitar sunt foarte ridicate. Veniturile taiwaneze ajung la nivelul Japoniei, și Coreei de Sud. Alături de alte tendințe pozitive. Suntem de acord cu eliminarea obligativității vizelor, așa cum propune raportorul pentru Taiwan. Sperăm uh, că atunci uh, Taiwanul va elimina obligativitatea vizelor pentru toate statele membre, în mod reciproc. Obligativitatea vizilor sau alte regimuri consulare nu prejudiciază situația noastră cu privire la aplicarea legislației internaționale. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați deputați. Trecerea Taiwanului pe lista uh, celor care nu au nevoie de viză a fost luată în iulie. Taiwanul este o democrație stabilă care întrunește toate cerințele tehnice. Uh, Propunerea este rezultatul unei revizuiri periodice a listei de vize pe baza sugestiilor venite din partea statelor membre cu sunt verificate multe condiții, cum ar fi uh, imigrația ilegală, securitatea publică, reciprocitatea, coerența regională și uh, uh, politica externă a Uniunii Europene. Trebuie să analizăm situația din Asia de Sud-Est, Hong Kong, Corea de Sud, și alte țări din zonă deja nu au nevoie de viză și uh, sigur că uh, o presiune mare este reprezentată de relațiile dintre Taiwan și China continentală. Însă acestea se, par, se pare că se rezolvă în cadrul acordului uh, de liber schimb dintre ele. După cum ați spus, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și uh, alte țări au acordat deja uh, libera circulație cetățenilor taiwanezi și în um, acest moment Canada este pe cale de a o face. Sigur că orice uh, astfel de acord trebuie să uh, beneficieze de reciprocitate. Taiwanul a eliminat vizele pentru multe dintre statele din Uniunea Europeană și uh, i se va cere să acorde regim de călătorie fără vize tuturor statelor din Uniunea Europeană. Deci inclusiv românii și bulgarii vor putea chiar de mâine să meargă fără viză în Taiwan. Deci vă puteți deja rezerva biletele. Uh, va dura 90 de, 90 uh, de zile uh, pe, pentru intrarea în vigoare. De asemenea, Comisia propune și ștergerea insulelor Mariane de pe lista statelor care au nevoie de viză pentru intrarea în Uniunea Europeană. Liberalizarea vizelor este un mod de a apropia oamenii, cercetătorii, savanții, dar și oamenii obișnuiți și de asemenea cei din comunitatea de afaceri și așa mai departe. Cred că decizia pe care am luat-o e foarte importantă. Ca procedură se încadrează în codecizie și uh, vă anunț că statele membre și-au anunțat sprijinul pentru acest uh, proiect. Vreau să-i mulțumesc domnului Diaz de Mera și raportorului din umbră care ne asigură suportul, susținerea aici în Parlament, deci sper să meargă totul bine la vot mâine. A fost un singur amendament la propunerea Comisiei, se referă la o anumită de categorie de uh, cetățeni, de resortisanți din Taiwan, care au nevoie de, uh, autorități prea, de autorizări prealabile de la autoritățile taiwaneze. Comisia acceptă acest amendament. Vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă în acest domeniu și sunt convins că uh, liberalizarea vizelor va reprezenta un impuls pentru relațiile deja foarte bune dintre Uniunea Europeană și Taiwan și va fi în beneficiul tuturor. Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamnă comisar. Acum are cuvântul domnul Papa Nicolau, două minute. În numele PPE. Mulțumesc, Mulțumesc. Aș vrea să îl felicit la rândul meu pe raportor și să-i felicit pe toți colegii care au lucrat la redactarea acestui raport și care au făcut o treabă excelentă. Scutirea de vize pentru cetățenii taiwanezi este un pas care merge în direcția cea bună. Am reușit să depășim obstacolul juridic pe care îl reprezenta nerecunoașterea Taiwanului de către statele membre și datorită principiului reciprocității, cetățenii Uniunii Europene nu vor mai uh, fi supuși la obligativitatea vizelor atunci când vor dori să meargă în Taiwan și acest lucru va fi valabil pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Am evitat de asemenea consecințele negative în relațiile noastre cu China. Dați-mi voie, dragi colegi, să fac observație cu caracter general. De curând, am asistat cu toții la acțiuni teroriste, cum uh, a fost, de exemplu, trimiterea unor uh, colete cu explozibil din uh, Grecia, din diferite state europene și mai ales din Yemen. Avem cu toții impresia că securitatea noastră este amenințată și asta prin toate mijloacele și din toate direcțiile. Este normal ca atunci când cetățenii europeni află că Uniunea Europeană facilitează accesul pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetățenii din țări terțe, cum este Taiwanul sau din alte țări, este normal așadar ca cetățenii europeni să se întrebe dacă acesta, această acțiune nu este un risc pentru securitatea lor. Trebuie să știm că ori de câte ori luăm o astfel de decizie, trebuie să ținem cont de toți acești parametri. Trebuie să explicăm că dispunem de toate mecanismele necesare pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri ceea ce ne permite să luăm această decizie. Dispunem de un sistem de schimburi de date și de informații, avem deci mijloacele necesare pentru a face față la problemele de acest tip. Mă bucur de faptul că am luat această decizie, însă nu este vorba în niciun caz de periclitarea securității cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fayon, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului raportor pentru acest document extraordinar. Taiwanul poate să fie o poveste încununată cu succes. Tocmai m-am întors într-o vizită pe această insulă și tocmai au încheiat eh, niște acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă o, um, unul dintre cei mai mari parteneri de afaceri economici ai eh, Taiwanului. Rata șomajului în Taiwan este de 5%, iar relațiile noastre între Uniunea Europeană și Taiwan vor îmbunătăți situația, va îmbunătăți mobilitatea tinerilor. Situația mai problematică este China, dar în ultimii ani relațiile s-au mai uh, îmblânzit, mai ales la nivel economic. Taiwanul uh, nu este recunoscut uh, pe plan internațional uh, în la mod general, dar uh, noi putem călători fără vize în Taiwan, cel puțin 24 de state membre, cu excepția Ciprului, Bulgariei și României, care însă sunt pe lista statelor care vor beneficia de eliminarea obligativității vizelor. Ar uh, trebui să ne asigurăm uh, că lucrurile se vor întâmpla așa. Nu există probleme de trafic, cu ființe, trafic de ființe umane și așa mai departe. Oamenii sunt uh, fericiți eh, în Taiwan. În eh, ultimii ani s-au eliminat vizele pentru cinci țări din Balcanii de Vest, iar eh, um, de curând s-a, s-a luat o decizie cu privire la Albania și Bosnia-Herzegovina, o, o decizie um, pozitivă. Aceste țări trebuie să știe că au o perspectivă europeană. Libera circulație este un drept Uh, de bază și aceasta este calea de urmat. Taiwanul reprezintă o primejde pentru Uniunea Europeană. Iată de ce vă rog, stimați colegi, să votăm pentru eliminarea vizelor pentru Taiwan și să le permitem oamenilor să circule liber. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Wikström. Talman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi sunt uh, acoperite statele terțe ai căror resortisanți au nevoie de uh, viză ca să intre în Uniunea Europeană și avem și o listă pentru cei care sunt scutiți de această obligație. Aceste liste trebuie să fie analizate și revizuite în funcție de situația din țara respectivă. Mai devreme uh, am intrat într-un plan de uh, scutire de vize pentru Albania și Bosnia-Herzegovina și acum votăm o derogare și pentru cetățenii taiwanezi. Și vreau să spun, domnule președinte, că procesul de democratizare a Taiwanului a fost unul foarte profund. Uh, reforme instituționale au fost făcute, societatea civilă este foarte puternică și toate acestea au dus la creșterea stabilității politice din Taiwan. Nu mai impunem uh, obligația de viză altor uh, state din regiune, deci cred că vom avea o mai mare coerență. În ceea ce privește Taiwanul, această țară nu pune niciun fel de primejdii pentru Uniunea Europeană, deci liberalizarea vizelor va fi benefică pentru relațiile comerciale, ne va apropia cultural și, de asemenea, va contribui la dezvoltarea relațiilor de cercetare. De mulți ani, taiwanezii nu au putut să vină în Uniunea Europeană, chiar oamenii politici nu puteau să vină aici pentru că se temeau să nu aibă probleme politice cu China dacă vin în Europa. Însă acum imaginea este foarte diferită și cred că acordul pe care îl vom aproba va înlesni contactele dintre politicienii de aici, din Uniunea Europeană și cei din Taiwan. De asemenea, sper să văd un parteneriat mai aprofundat al Taiwanului cu comunitatea internațională în general Însă, câștigul este și unul ideologic. Europa reprezintă deschidere. Este o regiune care primește bine alte țări. Sunt dovadă de încredere atunci când deschidem porțile către alte țări. Pentru că așa se, nu avem decât de câștigat, totul fiind mult mai pozitiv. Deci, domnule președinte, mă bucură foarte mult că vom vota în curând pe această temă aici. Mulțumesc, doamnă. Do urmează domnul Charles Stanac un minut. Domnule președinte, uh, doamnă comisar, uh, sunt uh, președintele grupului de prietenie cu Taiwanul și sigur că în numele grupului meu mă bucur să salut faptul că cetățenii taiwanezi vor putea în curând să intre pe teritoriul Schengen fără viză, ceea ce numim liberalizarea vizelor pentru Taiwan. Regatul Unit și Irlanda au acordat uh, aceste privilegii taiwanezilor acum un an și jumătate și pot să spun că experiența noastră din uh, Marea Britanie în ceea ce privește creșterea turismului ne arată că decizia aceasta a fost una bună. Taiwanul este o democrație modernă bogată, prosperă, care ne împărtășește valorile, susține drepturile omului, pacea și prosperitatea în regiune. Nu avem decât de câștigat de pe urma facilitării unor relații mai strânse cu Taiwanul. Este o țară care um, face progrese și care are relații bune cu China Studenții taiwanezi se îndreaptă de asemenea spre uh, Statele Unite și spre Europa pentru a face cercetare și aceste schimburi sunt foarte importante. Sunt uh, semne pozitive ale solidarității noastre cu Taiwanul. Uh, este un pas pozitiv. Vă mulțumesc, domnul Borghezio, una minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc din suflet domnului raportor pentru că și-a folosit mandatul cu înțelepciune. Domnia sa a reușit uh, să garanteze faptul că liberalizarea circulației cetățenilor taiwanezi nu va reprezenta o problemă pentru Uniunea Europeană. Am unele îndoieli în legătură cu situația țărilor um, cum ar fi Albania, Bosnia-Herzegovina, unde se vorbește despre liberalizarea vizelor, la fel și pentru Turcia. Nu știu dacă Comisia și Parlamentul și-au făcut treaba bine în ceea ce privește garantarea securității cetățenilor. Acum vreau să vă spun că salut acest raport și sunt sigur că la vot va fi încununat cu succes. Trebuie totuși să nu uităm faptul că trebuie să nu uităm ce a însemnat Taiwanul zeci de ani, un standard al libertății, o scenă pe care se lupta pentru libertate și trebuie deci să ținem cont de toate aceste lucruri. Urăm uh, uh, bun venit și noi în nordul Italiei uh, taiwanezilor. Taiwanezii sunt cetățeni bine califi- înalt calificați, cu potențial de integrare în, poten- în mă scuzați, societatea europeană. Taiwanul, spre deosebire de alte țări, nu Export uh, produse ieftine în Europa fără standarde sociale, fără respectarea drepturilor omului. Se respectă drepturile minorităților, se respectă drepturile omului în Taiwan, deci urăm bun, bun venit cetățenilor taiwanezi din Uniunea Europeană și în nordul Italiei. Mulțumesc, domnul Covaci. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, cred că putem spune fără să greșim că sistemul de vize este un instrument eficient, pentru că pe, permite să se împiedice migrația ilegală în Uniunea Europeană și uh, rămânerile ilegale, șederile ilegale în Uniunea Europeană. Atunci când decidem ce țări sunt pe lista cu plus și ce țări sunt pe lista cu minus, trebuie să analizăm situația de la caz la caz, să analizăm ordinea publică, să vedem care sunt relațiile externe și, de asemenea, reciprocitatea acestor principii. Aceste mecanisme trebuie să funcționeze bine și să implice toate statele. Statele pot să treacă pe lista cu plus doar dacă întrunesc toate criteriile. Acum, uh, Taiwanul trece pe această listă, însă uh, trei state din Uniunea Europeană au încă nevoie de viză pentru Taiwan. Trebuie să uh, adaptăm lista și, din păcate, cred că statele membre vor face sugestii comisiei. E vorba de politica de securitate, aici nu dăm un cadou de Crăciun Taiwanului sau altor uh, state. Trebuie să cerem garanții înainte de a ridica obligativitatea vizelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Gânț én is üdvözölni szeretném azt, hogy a parlament napirendjére... Mulțumesc! Aș vrea să salut să salut eliminarea obligativității vizelor. Cred că era un, o măsură care trebuia luată de mult, va facilita relațiile comerciale cu Taiwanul și partenerii comerciali ai Uniunii Europene se bucură de mult de această libertate a vizelor. Taiwanul este un partener comercial important al Uniunii Europene și ne așteptăm ca relațiile comerciale să se îmbunătățească. Știm de asemenea că există o bună cooperare în ce privește cercetarea și dezvoltarea și această măsură poate duce și la dezvoltarea acestor domenii. Dorim ca partenerii noștri să renunțe la obligativitatea vizelor pentru toate statele membre și cele trei state membre care încă mai sunt supuse la obligația vizelor sunt uh, state care în curând uh, nu vor mai fi supuse la această obligație. Taiwanul a pornit uh, de la origini modeste, a ajuns o țară prosperă. Cred că nu putem decât să avem așteptări pozitive din partea Taiwanului. Nu îi văd pe următorii doi vorbitori, uh, domnul Obermeier sau doamna Plașicova Benova, nu sunt prezenți în sală. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Andrichiene dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt întru totul de acord cu ce a spus domnul, ce au spus domnul Kovacev și domnul Diaz de Mera. Taiwanul este o țară foarte dezvoltată tehnologic și social. Uh, și uh, se întrunesc standardele de siguranță, securitate la frontiere și siguranță vamală. Iată de ce vă rog uh, să oferim libera- liberalizare a vizelor Taiwanului. Taiwanul este și membru al OMC ca un teritoriu cu, cu vamal unic. Ar trebui să încurajăm aderarea Taiwanului și la alte organizații internaționale, cum ar fi OACI, Organizația Internațională a Aviației Civile sau uh, Convenția Cadru a ONU pentru schimbările climatice. Taiwanul este o țară care merită o astfel de recunoaștere, fiindcă este un partener important al Uniunii Europene în uh, regiunea Asiei de Est. Relațiile vor deveni și mai strânse, iar ambele, ambii parteneri vor avea de câștigat. Trebuie să ajungem la o consolidare a relațiilor pe viitor. Una dintre evoluțiile pozitive ar trebui să o reprezinte negocierea unui regim comercial mai cuprizător cu Taiwanul, mai ales acum că um, a semnat uh, un acord de cooperare um, economică. Acest uh,

observați, există consens în uh, această sală și, deși raportul nu va fi adoptat în unanimitate, va exista o mare majoritate. Nu vreau să repet ce a spus raportorul și ce ați spus și dumneavoastră. Sigur că Taiwanul îndeplinește toate criteriile politice și economice pentru intensificarea cooperării și pentru uh, realizarea derogării de la obligativitatea de viză. Și cred că e bine că se întâmplă acest lucru, pentru că Taiwanul arată cum este posibilă democrația în orice mediu cultural. Transformarea din Taiwan a fost una reușită și trebuie să o susținem. Lăsând la o parte argumentele economice, există și uh, un lucru pe care l-a spus domnul Borghețio. E vorba de aspectul politic. Înțelegem cu toții cât de important este acest aspect și de ce trebuie să-i susținem pe cei din Taiwan. Mulțumesc! În cele din urmă, domnul Lar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Taiwanul va trece pe lista pozitivă, ceea ce înseamnă că cetățenii taiwanezi vor putea călători în Uniunea Europeană fără vize. Mă bucur foarte mult pentru ei, dar politica este cu două tăișuri și Acum um, trebuie ca Taiwanul să liberalizeze vizele pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Am rămas la stadiul de intenție din partea Taiwanului de liberalizare a vizelor până la sfârșitul anului. Sper ca aceste intenții să se și materializeze. Bineînțeles, așa a spus și domnul raportor, și s-a menționat faptul că aceasta este o condiție necesară pentru și sperăm că acest lucru se va rezolva pentru ca toți cetățenii europeni să călătorească în Taiwan fără vize. Mulțumesc. O rog pe doamna comisar să uh, ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau foarte rapid să mulțumesc din nou raportorului și să mulțumesc membrilor pentru susținerea largă pentru uh, înlăturarea Taiwanului de pe lista celor care au nevoie de viză. Vreau să vă asigur că întotdeauna Comisia examinează și Taiwanul și alte țări conform unei metodologii foarte complexe și ne asigurăm că toate criteriile sunt îndeplinite înainte de a face aceste modificări. Deci uh, așa s-a întâmplat și în cazul Taiwanului. Vreau să-l asigur pe ultimul vorbitor că mâine se vor face și ultimele ridicări pentru ultimele state care încă au nevoie de viză pentru intrarea în Taiwan. Deci reciprocitatea va exista. Și cred că mâine după vot, cred că la vot majoritatea va fi foarte puternică, vom transmite un mesaj foarte puternic și noi, care va ameliora și mai mult relațiile dintre poporul taiwanez și uh, poporul european. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, și tuturor pentru dezbatere. Mulțumesc mult, doamnă comisar. Domnul raportor, domnul Diaz de Mera are cuvântul. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că sunt recunoscător colegilor din eh, toate grupurile politice pentru ajutorul pe care mi l-au acordat atunci când am pregătit acest raport. Mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Trebuie să fim corecți însă. Principala responsabilă de acest dosar este doamna Malmström, tocmai datorită susținerii sale, energiei sale, datorită echipei sale excelente a avansat acest dosar. Cred că este un uh, lucru bun și just. Domnule președinte, aș vrea să spun de asemenea că îl felicit pe poporul taiwanez și felicit și autoritățile taiwaneze. Îi felicit pe diplomații pe care Taiwanul le are în toată lumea și mai ales la Bruxelles. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señor Díaz Temera. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Am încheiat această dezbatere și mâine va avea, va avea loc